Okay, colleagues, good afternoon, everyone. We are starting our meeting. And, uh... Dragi colegi, bună ziua tuturor. Pentru prima dată vă pot spune că am uh, adăugat la ordinea de zi o actualizare cu privire la triloguri uh, ce privește directiva privind protecția consumatorului și directiva privind uh, geoblocarea și aș dori să vă rog să adoptăm ordinea de zi cu aceste completări, deci putem trece mai departe. Aș dori să reamintesc tuturor că această reuniune este transmisă pe internet. Aș dori să urez bun venit și celor care ne urmăresc pe internet. Avem și aplicația e-meeting care este uh, disponibilă pentru toți uh, colegii noștri și deci uh, o putem folosi. Aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 24-25 aprilie care se adoptă și acum putem trece la informații actualizate privind trilogurile. Uh, avem uh, raportul uh, Olgăi Sechnalova, este vorba de raportul cu privire la propunerea pentru regulament a Parlamentului European privind cooperarea între autoritățile naționale responsabile pentru punerea în aplicare a legislației privind protecția consumatorilor. Ai cuvântul, Olga. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să vă spun câteva cuvinte în legătură cu cel de-al doilea trilog. Am avut mai multe reuniuni tehnice. Am uh, obținut progrese importante în mai multe domenii Uh, în care uh, Parlamentul și-a uh, decis poziția. Și așteptăm acum ca statele membre să ne transmită pozițiile lor respective. Deci negocierile continuă și încercăm să găsim soluții alternative, dar există anumite domenii care reprezintă o adevărată prioritate pentru Parlamentul European. De exemplu, autorități uh, de uh, monitorizare foarte puternice. Apoi Parlamentul European mai sprijină și spărirea rolului organizațiilor de protecție a consumatorilor și a, a uh, antreprenorilor. Comisia ar trebui să aibă o poziție foarte fermă atunci când se constată încălcarea legislației comunitare. Ar trebui să avem un uh, acord între toate cele trei instituții pentru a îmbunătăți uh, regulamentul actual și punerea sa în aplicare și ar trebui ca toată lumea să coopereze cât mai strâns la fel ca și până acum. Sunt sigur că vom avea astfel un instrument foarte bun pentru a pune în aplicare mai bine regulile cu privire la piața unică. Deci suntem pregătiți pentru următorul trilog. Mulțumim foarte mult, foarte bine, Olga. Aș dori să știu dacă există observații cu privire la aceste triloguri. Dacă nu, atunci putem trece la următorul punct de informare cu privire la trilogul, regulamentul cu privire la geoblocare și formele de uh, discriminare pe baza locului de reședință uh, pe piața unică. Ruja este raportarea noastră, îi dau și ei cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. A fost uh, prima reuniune, am avut o reuniune foarte constructivă, atmosfera a fost foarte plăcută, niciun raportor alternativ încă nu a sosit. În orice caz, nu am fost singură, am fost însoțită de raportorii din umbră și deci am uh, putut prezenta uh, uh, poziția Parlamentului European. Era foarte important uh, să nu ne certăm în timpul trialogului noi cei de la Parlamentul European și am reușit acest lucru și mulțumesc tuturor. Am, sigur că mai sunt chestiuni pendinte. Uh, am avut uh, negocieri destul de aprinse cu Consiliul, însă uh, cred că problemele care rămân foarte grave și foarte importante pentru noi sunt în număr de patru. În primul rând, legislația aplicabilă. Am mai discutat acest lucru. Care este legislația care se aplică atunci când companiile își desfășoară sau nu activitatea într-un alt stat membru. Trebuie să fim foarte preciși în uh, definițiile noastre, să descriem foarte clar uh, la ce ne referim când spunem uh, directing or non-directing activities. În orice caz, eu voi încerca să pregătesc o propunere cât mai bună. Știu că sunt anumite reticențe la Consiliu, dar sunt convinsă că vom găsi un numitor comun. În orice caz, aceasta a fost impresia mea după această primă reuniune. Apoi, uh, restricțiile legate de vânzările pasive. Deci, când furnizorul îl limitează pe comerciant, nu-l lasă să vândă transfrontalier, de exemplu. Uh, noi am uh, fost pentru eliminarea geoblocării în acest domeniu. Este încă o problemă pentru Consiliu, deci un obstacol la Consiliu. Includerea conținutului neaudiovizual se pare că Consiliul este destul de deschis uh, înspre propunerea noastră. Sigur că provocarea va fi această clauză de revizuire, pentru că am propus să avem o clauză de revizuire în care să includem și conținutul audiovizual, ceea ce reprezintă o adevărată preocupare pentru Consiliu. Deci, uh, includerea conținutului audiovizual în clauza de revizuire și când se va uh, uh întâmpla acest lucru. Având în vedere că negocierea a fost succintă, dar totuși foarte constructivă, sunt convinsă că vom găsi o soluție care să reflecte votul de la comisia noastră, sper. Mulțumesc. Mulțumim și noi, Rosa. Aș dori să știu dacă sunt observații cu privire la acest trilog uh, referitor la geoblocare. Atunci uh, putem trece la raportul privind uh, avizul, deci bugetul pe 2018, mandatul pentru trilogul din luna iulie, raportor este Daniel Dalton. E uh, vorba despre examinarea amendamentelor și amendamentelor de compromis. Daniel, ai cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Cu toții spunem uh, cât de importantă este uh, piața unică din punct de vedere a bugetului și ne axăm mai ales pe plus valoarea Uh, acestor fonduri, uh, pentru că asta înseamnă avantaje pentru contribuabili. Cu toții suntem de acord, având în vedere constrângerile legate de dimensiunea avizului, nu o să pot să menționez toate aspectele pe care colegii le-au inclus în amendamente. Am încercat să le uh, inserez în proiectul de compromis pe care l-am trimis săptămâna trecută. Aș dori să mulțumesc PPE-ului pentru sugestia suplimentară la compromisul 3 Uh, care se baza pe amendamentul 8, sprijin această schimbare. Sunt de acord uh, că această deschidere pentru față de piețele internaționale e în interesul tuturor. Aș dori să mulțumesc și pentru sugestiile la compromisurile 1 și 2 uh, de la grupul ALDE, sprijin și trimiterea la uh, industriile de, din, de resort din statele membre. În ce privește aspectele principale pentru Comisia IMCO, de care ne ocupăm noi, Știm că uh, creșterea uh, economică va trebui să depună, uh, depindă de tehnologii, de noile tehnologii. Acest lucru ar trebui să se reflecte și în bugetul pentru 2018 deci, uh, instrumente precum Solvit, uh, uh, rețeaua pentru centrele pentru consumatori sunt foarte importante în acest sens. Apoi, codul VAMAL european este un instrument foarte important pentru piața unică. El are nevoie de sprijin financiar pentru a avea sisteme intera, deci, interconectate, sisteme informatice. Pentru a combate frauda, de exemplu, Apoi, uh, regulile uh, sunt foarte importante pentru a spori competitivitatea și, deci, uh, organizațiile de standardizare trebuie să beneficieze de pe urma sprijinului nostru. IMM-urile au o contribuție foarte importantă la economia noastră europeană, deci sprijinul pentru COSME și pentru rețeaua antreprenorilor sunt foarte importante. Iată care sunt prioritățile noastre. Cred că suntem de acord cu majoritatea. În fine, Cred că trebuie să recunoaștem valoarea uh, răspunderii fiscale care a fost uh, deja dovedită. Uh, trebuie să prioritizăm cheltuielile pentru piața unică, dar în orice caz trebuie să găsim potențial de economii. Sigur că e foarte greu, având în vedere cadrul bugetar pe care îl avem deocamdată, dar prin avizele noastre putem să facem propuneri pentru economii pentru pe, pe piața unică. Sigur că există domenii care sunt importante, dar uh, sunt, uh, deci piața unică e foarte importantă, dar sunt uh, convins că există și alte domenii de la buget care nu au același potențial și deja aici trebuie să intervenim. Dar, așa cum spuneam, domnește consensul între grupuri în legătură cu amendamentele de compromis, sper să ajungem la un numitor comun și să ajungem la un vot de calitate la, în 8 iunie. Mulțumim. Aș dori să dau cuvântul uh, colegului Esturis din partea PPE-ului. Grazie. Thank you, Madam Chair. Um, oops. ups, uh, en, en, en español. Eh, eh, querida Presidenta. Stimată doamnă președinte, domnule Dalton, dragi colegi, în primul rând vreau să îl felicit pe domnul Dalton pentru treaba foarte bună pe care face cu acest aviz, pentru amendamentele de compromis și prin cererea includerii articolului 8 în compromisul 3. E o treabă foarte bună. Mulțumim. Cred că Ideile cheie pe care le-am introdus în acest aviz reprezintă mesajul nostru pentru Comisia de Bugete, pentru politica pieței interne. Trebuie să avem în vedere exercițiul bugetar pentru 2018. Ne bucurăm să vedem că avem mandatul pentru reuniunile tripartite pentru buget, principalele liniile, linii politice ale comisiei noastre IMCO, de asemenea se regăsesc deocamdată în text. De asemenea, esențial să spunem că piața comună, ca întotdeauna, este un obiectiv central, un element cheie pentru creșterea economică a Uniunii pieței către o piață puternic integrată. Trebuie să subliniem importanța IMM-urilor și a micro-întreprinderilor în economia europeană și nevoia de a le ajuta să uh, parcurgă acest proces de transformare digitală. E nevoie de finanțare eficientă pentru inovare, pentru creștere, pentru internaționalizare, pentru accesul la piețe terțe, pentru a crește competitivitatea companiilor noastre pe piața internațională. Și de aceea trebuie să insistăm să existe un buget adecvat pentru programul COSME și rețeaua europeană pentru companii așa cum sunt de acord și mulți alți colegi. Trebuie să existe centre europene pentru consumatori care să funcționeze în mod adecvat, astfel încât cetățenii să poată fi educați cu privire la drepturile lor ca consumator. Cam atât. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult în numele socialiștilor. Nicola Danti în numele doamnei Grapini. De Grapini. Mulțumesc, doamnă președintă. Maria Grapini nu poate fi prezentă și m-a rugat pe mine să-i citesc observațiile pe amendamente. Întâi de toate vreau să mulțumesc raportorului, domnului Dalton și raportorilor din umbră pentru buna colaborare. Au fost prezentate 16 amendamente, 14 și 4 de compromis în mare parte venind din partea grupului socialiștilor și democraților. Trebuie să consolidăm competitivitatea NUE și de aceea trebuie să avem un buget adecvat care să susțină trecerea către o piață unică digitală și către procese de internaționalizare și reindustrializare a IMM-urilor de pe piața europeană. În acest text subliniez nevoia de a defini o politică europeană care să garanteze protecția consumatorilor și importanța elaborării de norme pentru o mai mare securitate și supraveghere a produselor, mai ales pe piața unică digitală. Standardele sunt un element esențial pentru a garanta competitivitatea pieței interne și E important să fie implicați toți consumatorii și toate părțile interesate în acest proces de standardizare la nivel european. În plus, insist asupra importanței IMM-urilor și asupra realizării modelelor de afaceri pentru economia circulară în cazul IMM-urilor. Vreau să încurajez Comisia să definească programe speciale de buget care să faciliteze internaționalizarea și deci exportul către state terțe, prin studii de piață, misiuni economice și participarea la foruri internaționale. E important să încurajăm Comisia să crească finanțarea în cadrul Orizont 2020 și a planului strategic EFSI pentru a îmbunătăți funcționarea pieței unice și pentru a susține companiile europene care privilegiază incluziunea, cercetarea și inovațiile. Mila Nicola, uh, for the Mulțumesc în numele socialiștilor. Nu mai este nimeni din partea celor, celorlalte partide, deci uh, aș dori să știu dacă mai dorește cineva cuvântul. Se pare că nu. Atunci aș dori să reamintesc că Siegfried Mureșad este raportor la Comisia Competentă. Am avut 60 uh, de amendamente și 4 amendamente de compromis au fost discutate. Raportorul, dacă dorește să tragă concluziile, Daniel. Foarte pe scurt, sunt de acord cu uh, colegii care au vorbit, mai ales în ce privește IMM-urile și sperăm să se reflecte acest lucru și în compromisurile la care vom ajunge. Suntem pe făcașul cel bun. În orice caz, mulțumesc pentru eforturi și aștept cu nerăbdare uh, ședința de săptămâna viitoare. Mulțumesc. Votul la IMCO va avea loc în 8 iunie. și 13 iunie este uh, termenul uh, pentru bugete. Acum putem trece la următorul punct, o strategie spațială pentru Europa. E vorba de un uh, proiect de aviz pentru Comisia ITRE. Raportor este Evelyn Gebhardt. Uh, Evelyn, ai cuvântul. Ja, danke schön, Frau Vă mulțumesc, doamna președintă. Mă ocup de un proiect de aviz care, din punct de vedere politic, nu este atât de controversat, ceea ce ușurează activitatea, spre deosebire de alte domenii, și aș dori să mulțumesc colegilor care au depus uh, amendamente prin care proiectul meu de aviz a fost, uh, a fost îmbogățit. Uh, am am redactat uh, șase amendamente de compromis care nu au un caracter de compromis, ci de rezumare a elementelor din diferite amendamente care nu au fost contradictorii. Primul amendament de compromis insistă asupra faptului că Europa ar trebui să profite de oportunitățile existente în uh, industria spațială pentru a obține un rol de lider în acest domeniu în prin al doilea amendament de compromis, cerem Comisiei Europene să promoveze competitivitatea acestui sector care va duce, lucru care va duce la crearea unui uh, număr important de locuri de muncă de calitate în acest sector. Prin al treilea amendament de compromis insistăm asupra faptului că această tehnologie ne poate oferi soluții pentru subiecte cum ar fi schimbările climatice, gestionarea resurselor naționale, uh, naturale, gestionarea fluxurilor migratorii, de exemplu. În al, prin al patrulea amendament de compromis cerem respectarea principiilor uh, internaționale, un uh, comportament uh, responsabil în uh, spațiu, cerem statelor care susțin, finanțează atacuri cibernetice asupra acestor tehnologii ar trebui să fie trase la răspundere. Este un lucru de la sine înțeles, însă care, în mod repetat, trebuie să fie afirmat. Prin al cincilea amendament de compromis, subliniem faptul că trebuie să garantăm comercializarea sistemelor de teledetecție trebuie să se facă în interesul consumatorilor și, drept urmare, trebuie să fie creat un uh, cadru de reglementare care să garanteze um, poziția părților ce, uh, celor mai vulnerabile din acest punct de vedere și care să aibă un uh, caracter uh, unitar, cu toată lumea fiind de acord cu acest lucru. Prin ultimul amendament de compromis, cerem Comisiei să întreprindă măsurile necesare astfel încât piața internă să fie pregătită pentru programele EGNOS, Copernicus, Galileo, de exemplu, este un alt lucru de la sine înțeles și aș dori din nou să mulțumesc tuturor colegilor pentru colaborarea plăcută pe care am avut-o cu ei pe acest subiect. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc Evelyn și acum trecem la reprezentanții grupurilor politice, în numele PP Antonio Lopez Isturis. Thank you, Madam President, busy day today. So, um... querida ponente... Mulțumesc, doamnă președinte, estimată doamnă raportor. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru text. E o foarte bună bază de lucru pentru a prezenta un bun proiect în Comisia ITRE, un bun text. Am citit textul și mi se pare că am putea să centrăm puțin mai bine textul pe piața internă și protecția consumatorilor și am prezentat, cum știți, 8 amendamente în acest sens. Investițiile prin Orizont 2020, am menționat probleme cum ar fi Copernicus, Galileo și așa mai departe, care au ajutat la stimularea pieței interne, la crearea de, la furnizarea de servicii mai multe și mai sigure pentru consumatori. Sectorul spațial generează în prezent 130.000 de locuri de muncă, uh, industrie, operațiuni spațiale și alte operațiuni conexe. Între 46 și 54 de miliarde sunt veniturile generate. Uniunea Europeană peste, investește peste 100 de peste un miliard în uh, activitățile acestea. Și credem că pe viitor asta va ajuta la internaționalizarea companiilor noastre. Strategia spațială este un element cheie pentru Uniunea Europeană și credem că mm, internaționalizarea va ajuta toți cetățenii europeni Soluțiile spațiale ajută la salvarea de viață, vieți omenești pe mare, um, în lupta împotriva schimbărilor climatice, împotriva incendiilor, um, în cazul catastrofelor naturale se poate acționa. Prin urmare, investițiile acestea duc, generează deja aceste rezultate. Strategia spațială pentru Europa trebuie să ne consolideze rolul ca actor global și uh, Vreau să subliniez accentul pus pe consolidarea autonomiei europene pentru accesul la spațiu și utilizarea rolului Uniunii Europene ca actor mondial în cadrul cooperării internaționale, sigur. Datele și serviciile derivate din sistemele spațiale contribuie deja la diverse politici publice din diverse sectoare economice. Ce? Agricultura, controlul populației, câmpurile petroliere sunt exemple în acest sens. Soluțiile trebuie să fie eficiente și de aceea trebuie să folosim servicii de date și aplicații relevante și de aceea este esențial să existe o interoperabilitate a bazelor de date. În acest sens, avem strategia spațială pentru Europa, pentru consumator și piața internă și Cred că acest lucru trebuie să și poate să se regăsească clar în avizul nostru și există și o serie de aspecte mai puțin pragmatice. În amendamentele de compromis aș vrea să regăsesc un pic mai mult din amendamentul meu 2, în compromisul 1, dacă e posibil. Spațiul nu reprezintă costuri pentru mine, ci investiții, dacă le facem uh, cu cap și pe, cu viziune pe termen lung. Și mai studiez încă compromisul 5, am el cu privire la acest text, dar vreau să vă prezint uh, sprijinul meu și uh, dacă mai este nevoie de ceva, până mâine am să vă transmit. Mulțumesc și acum Daniel Danton are cuvântul pentru a Thank you again, Chair. And um, I'll... Mulțumesc. Foarte pe scurt. Aș dori să mulțumesc și eu raportoarei pentru tot ce a făcut. Clar, domnește consensul la Parlament uh, în acest domeniu. Cu toții suntem de acord uh, că o strategie spațială poate avea consecințe puternice pentru Uniunea Europeană, ar putea crește competitivitatea. Uh, trebuie să folosim tot acest potențial și să investim cât mai bine banii contribuabililor. Eu cred că Comisia ITRE dorea ca pentru revizuirea CFM-ului următor să fie Uh, mai mulți bani pentru strategia spațială europeană. Eu nu sunt uh, împotrivă, dar ECR-ul a depus amendamente la IMCO. În acest sens, eu cred că trebuie să ținem cont de principiul neutralității uh, fiscale, cel puțin în strategia spațială și dacă nu, să recunoaștem și de ce spuneam la buget, să avem investiții în anumite domenii și să reducem uh, cheltuielile în alte domenii unde nu au aceeași valoare. Pentru că e foarte clar, spațiul riscă să fie o gaură neagră a investițiilor. Deci clar că trebuie să investim în strategia spațială, însă cât mai chipzuit. Pentru că se pot cheltui uh, bani uh, imensi, se pot investi bani, sume foarte mari în această strategie. Să fim conștienți de acest lucru. Grupul ECR va de, mai depune un amendament pentru a încuraja Uh, uh, uh, deci ca rezultatele finanțate de cercetarea publică să fie puse la dispoziția publicului. Cu toții suntem de acord că e bine să investim în um, spațiu și că potențialul pentru industrie poate fi și el imens și deci rezultatele trebuie să fie publice. Aș dori să mulțumesc raportoarei pentru tot ce a făcut. Suntem pe aceeași lungime de undă. Cum spuneați și dumneavoastră, nu este un subiect foarte controversat. Mulțumesc! Mulțumim, Daniel. Acum, în numele grupului ARDE, uh, domnul Loc. Domnul Lockegaard. Vă mulțumesc, dom- doamna președinte. Stăm de acord cu obiectivul acestei agenții, consolidarea rolului Uniunii Europene ca un actor global, profi, profitarea la maxim de oportunitățile existente pentru întreprinderile europene de mari și de mici dimensiuni sunt lucruri de la sine înțelese. Din punctul de vedere al amendamentelor, cred că trebuie să redactăm un aviz pozitiv care să se concentreze pe următoarele aspecte. În primul rând, mi-aș dori un text mai ambițios, care să subliniez importanța strategiei spațiale europene care să, la rândul ei, să stimuleze uh, creșterea economică, competitivitatea și crearea de locuri de muncă prin amendamentul 3, apoi datele colectate din, uh, din spațiu ar trebui să fie mai bine uh, distribuite prin diferite platforme de pe piața internă, pentru că aici există un potențial imens pentru întreprinderi mici și mijlocii și pentru alți actori de pe piață și, în al treilea rând, în lumina revizirii actuale a codului pentru telecomunicații, de care, subiect de care ne, ne ocupăm și noi, poate ar fi o idee bună să avem o formulare mai puternică privind importanța tehnologiei Um, de monitorizare prin uh, satelit pentru comunicare, noile modalități de comunicare. Cam atât din partea mea, doamna președinte, mulțumesc. Îți mulțumesc, Morten. Nu știu dacă mai este prezent un alt raportor din umbră, dar Iulia Reda, văd că tocmai ai ajuns la fix pentru a-i reprezenta pe versi. Thank you, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, permiteți-mi să mulțumesc raportoarei pentru amendamentele de compromis, care, din punctul meu de vedere, includ multe din uh, propunerile făcute de noi, drept urmare, le putem sprijini. Există două amendamente suplimentare depuse de noi, care adaugă alinate în plus, neacoperită până acum de amendamentele de compromis și am dorit să cerem sprijinul raportoarei și sprijinul uh, altor grupuri politice, pentru că acesta contribuie la importanța a uh, Agenției uh, Strategiei Spațiale Europene amendamentele 16 și 23. Pentru a atinge obiectivele ambițioase ale acestei strategii spațiale, în primul rând trebuie să încurajăm dezvoltarea unor tehnologii alternative de lansare și să încurajăm um, ecodesignul și în acest domeniu. Pentru a respecta ceea ce face ESA, Agenția Europeană Spațială, deja astăzi, și am dorit să confirmăm aceste bune practici prin amendamentul 16. Trecând acum la amendamentul 23, prin acesta cerem statelor membre să garanteze o folosire um, pe scară largă a tehnologiei de criptare pentru ca comunicările să fie sigure și infrastructura să fie uh, să reziste la posibile atacuri uh, cibernetice. Pentru contribuabili, cei care finanțează această strategie, este important să înțeleagă că banii lor sunt folosiți uh, cu rost, astfel încât uh, investițiile viitoare să fie făcute ținându-se cont și de rezistența uh, infrastructurii construite. Și sper că toată lumea este de acord că principiul precauției este un principiu care trebuie să fie respectat și în momentul în care cerem sporirea cheltuielilor și investițiilor în acest domeniu. Sperăm că și aceste două amendamente se vor regăsi în forma finală a amendamentelor de compromis și mulțumim raportorului pentru colaborarea pe care am avut-o pe acest raport. Mulțumesc, Iulia. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Dacă nu, aș dori să vă aduc aminte că în data de 8 iunie vom avea votul în comisia noastră Comisia pe fond ITRE va vota în data de 21 iunie și acum dau cuvântul raportoarei pentru a rezuma și încheia această dezbatere. Te rog, Evelin. Mulțumesc, aș dori să vă mulțumesc din nou și aș mulțumi colegilor care își doresc să îmbunătățească textul, de exemplu, amendamentul 2, costul și investiții, Desigur, am o, o părere uh, pozitivă, însă v-aș ruga să-mi trimiteți în scris aceste propuneri și dacă ar fi posibil să-mi explicați în scris, uh, colegul, uh, colegului de la PPR am uitat numele, însă v-aș ruga dacă ați putea să-mi trimiteți în scris dubiile pe care le aveți în continuare pentru a ține cont de ele și to- vorbesc cu dumneavoastră. A, înțelegeți limba germană, este extraordinar. Deci, vă spuneam dacă este, vă rugăm dacă este posibil să-mi trimiteți în scris um, părerile pe care le aveți în legătură cu amendamentul 2 și 5, pentru că sunt sigură că astfel vom reuși să găsim o soluție potrivită. Investițiile în acest domeniu sunt necesare din punctul meu de vedere și ar fi util dacă mi-ați prezentat și dubiile pe care le aveți în continuare vis-a-vis -vis de amendamentul de compromis 5. În rest, protecția consumatorilor, investițiile, independența cercetării uh, spațiale, tehnologii de criptare, sunt toate subiecte importante și uh, o să vă transmit la timp lista de vot din care vor uh, reieși, de pe care va, vor reieși foarte clar uh, amendamentele și dacă nu, dacă mi-aduc bine aminte, domnul Reda, la amendamentele dumneavoastră cred că pusesem un plus. Mulțumesc. Mulțumesc, Evelyn. Am încheiat dezbaterea pe marginea avizului privind uh, strategia spațială a Europei. Am fost atât de rapizi, dragi colegi, încât ne putem permite o pauză. Acum ne revedem la ora 16.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

Asta este o persoană la două. Da. În joacă.

plecava în Târgoviu, că plecava în Hollywood, Quindi non mi è E poi verificano, guarda, pure Cardina fece delle verifiche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 naravno ćemo napoći da se se milovali. To prije se se milovali.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 2014, dar în, în 2000. Într-un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 Acolo Roberto. Soltare la Roberto. Și acolo va fi restul de la Diverse soltare. Bine cavă. Partai. Pseudo problemă la la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

Dragi colegi, bine ați revenit. Începem votul. Aveți cu toții cartonașul de vot. Bun, așteptăm până când sosește pentru toată lumea. votăm prin ridicarea de mâini. A, nu urmează să vă sosească. Ok? Ok, colleagues, we start. Bun, dragi colegi, începem să votăm pe serviciul de livrare a pachetelor, serviciu transfrontalier. Briana Olsen este raportor, Briana Borzan. Bun. Dacă sunteți aici, vreți să interveniți? Nu. Prin urmare, trecem direct la vot. Amendamentul 47. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul de compromis 16. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 130 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 130, vreți să-l verificăm? Bun, s-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. Amendamentul 131 și 32, pentru că sunt identice, le votăm împreună. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Amendamentul de compromis 17, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 18, pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 18A, dacă l-ați găsit, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 19A pentru, împotriva abțineri, se adoptă. opt 229 împreună sunt identice. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se resping. Amendamentul de compromis 20 în bloc împreună cu amendamentul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 268 împreună cu 273 până la 73 le votăm împreună, sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm blocul de la 268 la 273. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis. Bun. Trecem la 284. 85 chiar. Avem amendamentul 285 pentru... Nu. Este caduc pentru 268-73 au fost adoptate. Deci 285 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 287 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 23 în bloc cu amendamentul de compromis 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm amendamentul 46. Am, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 48 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 1 la considerente pe, <laughs> Pentru împotriva abțineri se adoptă. 53 pentru împotriva abțineri se adoptă. Vreți să verificăm? Nu a cerut nimeni, dar putem verifica. 53. Vote, colleagues, please. Vote. ok. Votați, dragi colegi, s-a închis votul și se respinge. Amendamentul de compromis? Nu. 55. Pentru? Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, verificăm 55. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis 2. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul de compromis 3 se adoptă. Amendamentul de compromis 3A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4 devine caduc, deci trecem la amendamentul 67. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 67. Se adoptă 18 la 17 și trecem la 68 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 5 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 76 pentru împotrivă abțineri. Verificăm 76. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul de compromis 7. Nu? Nu-l votăm. Trecem la 83. Pentru. Împotriva. Obține, Se respinge. Amendamentul de compromis. Verificăm 83. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 10 caduc 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 102, identic 103 pentru, împotriva abțineri se resping. Amendamentul 104 pentru, împotriva abțineri să verificăm cu vot electronic pe 104. Se închis votul, se respinge. Amendamentul 101 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 105 și 106 sunt identice pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 107 caduc 108 pentru împotrivă, abțineri, se verificăm. 108, verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 13 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 111 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 14 nu-l votăm și trecem la amendamentul 114 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 115 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 116 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul 15 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Votul final, vot electronic. Să deschid votul. Douăzeci și opt la șase, două abțineri, felicitări raportorului. Și acum, dragi colegi, trecem la raportul privind implementarea regulamentului 125-2012. Doamna Madeleine Miți este raportor. Vreți să spuneți ceva înainte de vot? Dacă da, aveți cuvântul. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră cu care am lucrat foarte bine și consilierilor. Mulțumesc, putem trece la vot. Trecem la vot acum. 1. Favor. Amendamentul de compromis 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 28 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 4 pentru împotriva obțineri se adoptă. Amendamentul 10 de la Comisia pentru Transport pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Și acum continuăm cu amendamentul 11 de la Comisia ITRE pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 48 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 8 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 51 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 52 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 12 de la ITRE pentru nu se consideră a fi adoptat. Amendamentul 6 TRAN pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7 TRAN pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 9 pentru împotriva, abțineri se adoptă. Mergem acum la litre 22 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 58 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 59 pentru, împotriva, abțineri verificăm. Verificăm amendamentul 59, s-a închis votul, se adoptă 19 pentru 17 împotrivă și continuăm cu amendamentul 8 acum. Comisia TRAN pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. I35 acum pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 11 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 63 acum, o adăugare pentru, împotriva, abțineri se respinge. Doriți să verificăm? 50, 63. Verificăm amendamentul 63. S-a închis votul. A fost respins. Și acum trecem la amendamentul de compromis 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 70 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 13 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 72 pentru împotriva abținerii. Se respinge. Amendamentul 36 ITRE acum pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12 din partea Comisiei TRAN pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 14 pentru împotriva abțineri se adoptă. Continuăm acum cu ITRE 20 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 15 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. I342 acum pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Tran 11 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 3 de la Comisia pentru Transport pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 76 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm amendamentul 76. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 77 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 78 pentru, împotriva, abțineri, verificăm și amendamentul 78. S-a închis votul. Se adoptă 19 pentru, 17 împotriva. Amendamentul de compromis 16 acum pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. facem amendamentul de compromis 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. I327 acum pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a închis votul. Se adoptă 18 pentru, 17 împotrivă. Trecem acum la I326 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 93 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 97 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Verificăm amendamentul 97. S-a închis votul. A fost respins. Amendamentul 98 pentru, împotrivă, abțineri Verificăm. Colegi, voturile sunt strânse, deci vă rog să ridicați mâna, pentru că dacă nu va trebui să verificăm toate voturile. S-a închis votul, uh, se respinge 17, pentru 17 împotrivă. Și acum continuăm cu amendamentul 99 pentru împotriva Unii au votat și pentru și împotriva. Deci vă rog să vă decideți, dragi colegi. Verificăm. Verificăm amendamentul 99. S-a închis votul. 19 pentru, 17 împotriva se adoptă. Amendamentul 100 acum. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 101 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 102 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 103 pentru, pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Continuăm acum cu amendamentul 100. 6, vă rog să ridicați mâna pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, se adoptă. Amendamentul 4 acum, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amen. Amendamentul de compromis 20 acum. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 113 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 21 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Tran 13 acum pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 118 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 22 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 38 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 40 pentru împotriva abțineri se adoptă. 41 pentru împotriva abțineri se respinge, 43 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 44 pentru, împotriva abțineri se respinge, 122 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 tran pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 123 pentru, împotriva abțineri se respinge. 124 pentru, împotriva abțineri se respinge, 125 pentru, împotriva abțineri se respinge. Verificăm amendamentul 125. S-a închis uh, votul, a fost respins. Amendamentul 126 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 127 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și acum trecem la amendamentul 129 pentru, împotriva abțineri se respinge. Verificăm amendamentul 129. S-a închis votul și a fost respins. Amendamentul 131 acum pentru împotriva abțineri se adoptă. 132 pentru împotriva abțineri se adoptă. 133 pentru împotriva abțineri se adoptă. 134 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 135 pentru, împotriva abțineri se respinge. 136 a fost retras, deci trecem la 137 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 138 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Acum amendamentul de compromis 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Tran 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul 149 pentru împotriva abținerii se adoptă 150 pentru împotriva abțineri verificăm 150 S-a închis votul și se adoptă. 151 acum pentru, împotriva abțineri se adoptă, 152 pentru, împotriva abțineri se respinge amendamentul de compromis 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 156 pentru, împotriva abțineri se adoptă, trimiteri amendamentul 1 pentru, împotriva Colegi, vă rog să ridicați mâna. Haideți să verificăm direct, este mai rapid. Amendamentul 1. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 3. Pentru. Împotriva abțineri se respinge. Nicola dorește să verificăm. Foarte bine. Să închis votul. Se adoptă. Bravo. Amendamentul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul 6 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul de compromis 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 16 pentru, Verificăm amendamentul 15 mai întâi. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotriva abțineri. Verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 17. S-a închis votul și a fost adoptat diferența de un vot. Se adoptă. Amendamentul 18 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 31 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 23 acum pentru împotriva, abținerii se respinge. Amendamentul A. Verificăm, putem să verificăm amendamentul 23. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul A, Comisia TRAN, pentru împotriva abținerii se adoptă și am ajuns la votul final, vot electronic, dragi colegi. And it is adopted. Se adoptă 34 pentru, niciun vot împotrivă, două abțineri. Felicitări raportorului. Am încheiat votul privind standarde europene, implementarea regulamentului 1025. Și acum Trecem la ultimul vot de astăzi. Vă rog să, mă, să aveți răbdare, dragi colegi, și să ridicați mâinile. We have the report on the longer lifetime for products. Avem un raport pentru beneficii pentru consumatori și pentru uh, companii. Raportor este Pascal Durand. Pascal, dorești să spui ceva? Începem atunci. Începem votul. Amendamentul de compromis 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 57 pentru, împotrivă, abțineri e respins. Amendamentul de compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 4A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul de compromis 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la 124 pentru, împotrivă, abțineri. Deschidem votul la 124. Se adoptă 19 pentru 16 împotrivă. Trecem la 125. E caduc 127 pentru împotrivă abțineri, verificăm. Verificăm 127. S-a închis verificarea. E respins, diferență de un vot. Amendamentul de compromis 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 143 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm 143. S-a închis verificarea, se adoptă cu un vot în plus. 17 pentru 16 împotrivă. Trecem la 144. Deschidem votul direct. S-a închis votul se adoptă, tot cu o diferență de un vot. Deschidem votul la nimic, spune președinta, pentru că e caduc amendamentul de compromis 13 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Trecem acum la 151 a fost retras, amendul de compromis 14 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 168 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 172 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul de compromis 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul Amendamentul al 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul de compromis 17A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 205 s-a deschis votul. La 205. S-a închis votul. E respins 18 voturi împotrivă, 17 pentru. Trecem acum la 206. Nu, spune președinta. Da, era împreună, îmi cer scuze. 207 s-a deschis votul. Aveam dreptate. Întotdeauna am dreptate. E respins 20 de voturi împotriva, 15 pentru. Trecem acum la 209. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. Amendamentul de compromis 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 224 s-a deschis votul. S-a închis votul. E respins 17 la 17. Votăm la 225 acum. S-a închis votul. E respins. Tot așa, 17 la 17. Votăm acum NV3. Nu putem vota, din păcate, în bloc. NV3 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. NV1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. NV4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. NV6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. NV8 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. NV8, verificăm NV8. Se adoptă 19 voturi pentru, 15 împotrivă, NV9 pentru, nu, e caduc, NV10 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. NV12 e caduc, NV15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. NV16 până la NV16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Putem totuși vota în bloc de la NV17 până la 26. Sunteți de acord? Atunci, de 16 pentru, Votăm separat. Envi 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 18 la 17. Envi 19. La fel. Deschidem votul. E foarte strâns votul. S-a închis votul. Se respinge. Envi 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins 17 la 17. nv 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. De asemenea, vot foarte strâns. nv 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. nv 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Un vot diferență. NV26 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. NV27 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. NV31 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Envi 34 e caduc, 36. Acum s-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. Envi 38 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Și acum trecem la Envi 39 s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge, diferența de un vot. Aș dori să vă rog să votăm de la 40 până la 49. Nu. Bun. Atunci votăm pe rând 40, 40 întâi. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 15 la 15. 41 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 46 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 47. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. NV48 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. NV49 s-a deschis votul. Pentru. Îmi cer scuze, spune președinta. S-a închis votul. E respins. O diferență de un vot. Acum trecem la referiri de la 18 la 22, toată lumea e de acord? Nu se corectează președinta, de la 1 la 3, nu? Atunci votăm pe rând. 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Considerente 4. S-a deschis votul la considerentul 4. Se adoptă. 5. S-a deschis votul. Se adoptă. Considerentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. Considerentul 7 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins diferența de un vot. Considerentul 8 pentru... Eh, s-a deschis votul, îmi cer scuze. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul 9. S-a deschis votul e caduc. NVB pentru. Îmi cer scuze, e caduc. Atunci avem amendamentul 10 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotriva abțineri, e respins. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm amendamentul 12. S-a închis verificarea. Se adoptă. Amendamentul 13. E caduc. 14 și el, 15 la fel, 16 e caduc. 18. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. NVA. Acum s-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. NVJ. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. NVL pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri e respins. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri e adoptat. 23 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă o diferență de un vot. 26 acum. Pentru,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 S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins la egalitate de voturi, 17 la 17. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Treizeci și patru acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins cu o, o diferență de 1. 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 37 acum. Pentru. Împotriva abțineri. Respins. 38. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39. S-a deschis votul. Se adoptă. Amendamentul 40 s-a deschis votul. S-a închis votul și a respins. 41 s-a deschis votul. S-a închis votul E respins, diferența de un vot, 42 pentru 42. S-a închis votul. Se adoptă 43 pentru... Eu s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. NVC s-a deschis votul. E respins. NVD pentru, împotriva țineri se adoptă. NVE pentru, împotriva țineri se adoptă. NVF, s-a deschis votul. S-a închis votul, s-a respins. NVG pentru, împotriva abțineri, se adoptă. NVH pentru, împotriva abțineri, se adoptă. NVI pentru, împotriva abțineri, se adoptă. NVK s-a deschis votul. A fost respins. Diferența de un vot. NVM pentru împotriva abțineri se adoptă. NVN s-a deschis votul. Se adoptă. NVO pentru împotriva abțineri se adoptă. NVP pentru împotriva abțineri se adoptă. NVQ pentru împotriva abțineri se adoptă votul final acum. Vot electronic. S-a închis votul, 34 de voturi pentru, 0 împotrivă, o abținere, felicitări raportorului și am terminat cu voturile pe astăzi. Însă continuăm pentru că n-am terminat, trecem la următorul punct de părna de zi. Cei care părăsesc sala sunt rugați să o facă în liniște. S-a terminat ședința. Îi rog pe coordonator să rămână pentru ședința coordonatorilor.